această cerere Comisie pentru Afaceri uh, Juridice. Din partea PP-ului și verzilor am primit o cerere referitoare la modificarea unor uh, membri. Dacă nu se ridică nicio obiecție la aceste numiri până la sfârșitul acestei ședințe, atunci numirile sunt considerate a fi acceptate. Comisia competentă a transmis o